Dear colleagues, please be seated so that we can start to make sure that we will... Dragi colegi, vă rog să luați loc pentru a începe astfel încât toată lumea să aibă ocazia să adreseze întrebările pe care dorește să le adreseze. Deci vă rog să luați loc. So, thank you. Uh, we are starting point number six of the... Vă mulțumesc. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Un schimb de opinii cu domnul Mica Fintila, președinte uh, al ECOFIN și ministru de finanțe în Finlanda. Bine ați venit, uh, domnule ministru. După cum știți, ați uh, preluat uh, președinția rotativă a Consiliului ECOFIN la 1 iulie și mă bucură faptul că ați dat curs invitației de a discuta prioritățile președinției dumneavoastră. Acțiunile privind uh, schimbările climatice sunt una din prioritățile președinției um, finlandeze și, în drept urmare, o creștere durabilă și inițiativele care facilitează tranziția înspre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon sunt prioritare, dar sunt sigur că ne veți prezenta și alte domenii. După cum știți, Președinția Finlandei ea are loc într-un context specific după uh, alegerile europene și în um, contextul numirii unei noi comisii și așteptăm cu nerăbdare să lucrăm împreună cu dumneavoastră într-un spirit de bună cooperare pentru a um, obține cele mai bune rezultate. Ca de obicei, schimbul de opinii de astăzi uh, include dialogul economic în contextul guvernanței economice și în contextul general al uh, semestrului european și a deciziilor ECOFIN privind recomandările uh, specifice pe fiecare țară în parte. Și vă dau cuvântul, domnule președinte, pentru o introducere de 10 minute, după care vom avea uh, runde de întrebări și răspunsuri. Prima dintre acestea va avea 5 minute la dispoziție. Primii vor fi coordonatorii, după care vom avea și intervenții din partea reprezentanților grupurilor politice respectând sistemul DOND și să sperăm că vom avea timp și pentru uh, intervenții spontane. Și vă dau acum cuvântul uh, pentru a ne ține introducerea de uh, 10 minute. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Stimați eurodeputați, um, este o onoare să fiu astăzi alături de dumneavoastră În uh, intervenția mea o să mă refer la prioritățile economice, financiare și fiscale ale președinției finlandeze, după care vă voi sta la dispoziție pentru întrebări. Acesta este un moment uh, deosebit de important pentru Uniunea Europeană. Consiliul European tocmai a convenit o agendă ambițioasă pentru următorii 5 ani. Ne dorim să ajungem la o tranziție lipsită de probleme înspre viitorul uh, ciclu instituțional și vom lucra îndeaproape cu viitoarea Comisie Europeană și cu Parlamentul European. Activitatea noastră în domeniul ECOFIN se încadrează mm, în, uh, sub cele trei priorități generale ale președinției noastre. În primul rând, dorim să promovăm competitivitatea Uniunii Europene și coeziunea socială. În al, în al doilea rând, dorim să devenim niște mediatori uh, ambițioși în lupta împotriva schimbărilor climatice. Și în al treilea rând, dorim să îi protejăm pe cetățenii europeni în fața uh, amenințărilor internaționale și externe. Promovând aceste trei priorități, încercăm să consolidăm respectarea valorilor noastre comune și a statului de drept. Permiteți-mi să încep cu prima prioritate, competitivitatea și coeziunea. O Europa competitivă depinde de uh, um, piața internă care funcționează bine, cu o pieță de capital uh, aprofund- aprofundată de uh, depinde de Uniune Bancară completată și de un cadru puternic de rezoluție a crizelor. În ceea ce privește Uniunea Piețelor de Capital, o să lucrăm în continuare la dosarele nerezolvate, inclusiv uh, um, redresarea și rezoluția contrapartidelor centrale, respectiv propunerile privind, propunerile privind finanțarea participativă. În același timp, vom uh, demara munca mm, la noua foaie de parcurs uh, care să ghideze următoarea fază a Uniunii Piețelor de Capital. A piețelor de capital. În ceea ce privește Uniunea Bancară, uh, ne-am angajat să uh, lucrăm din punct de vedere tehnic pe marginea EDIS și intenționăm de asemenea să avansăm cu activitățile privind creditele neperformante. Propunerea privind Uh, piețele secundare pri, uh, pentru aceste credite neper, neform, uh, neperformante, neperformante este gata pentru a fi discutată în trialog. Iar în Consiliu trebuie să se lucreze mai mult în ceea ce privește recuperarea garanțiilor depuse. Suntem pregătiți să continuăm adâncirea Uniunii Economice și Monetare cât mai eficace posibil. Aici se Uh, înscriu activitățile privind programul de sprijinire a reformelor și uh, activitățile pe marginea instrumentului bugetar dedicat zonei euro, în legătură cu care lucrăm îndeaproape în Eurogrup. Discutăm de asemenea și documentele legale necesare pentru a finaliza revizuirea tratatului uh, care reglementează mecanismul european de stabilitate. În contextul uh, Uh, viitoarei revizuiri a guvernanței uh, economice, intenționăm să discutăm și despre modul în care um, cadrul fiscal uh, funcționează. Acesta va fi un subiect important cu ocazia viitoarei reuniuni formale ECOFIN de săptămâna viitoare, moment în care um, vom, ne vom aduce contribuția la revizuirea din partea Comisiei acestui cadru un sistem um, um, echitabil și eficient de taxare este foarte important pentru creștere, competitivitate și pentru coeziune uh, socială. Vom, avan- vom avansa când vine vorba de lupta împotriva um, fraudei fiscale, erodării uh, bazei de impunere și transferului profiturilor. Acest, această luptă are un caracter global și statele membre ale Uniunii Europene va, vor trebui să lucreze împreună și îndeaproape cu statele OCDE pentru găsirea unor soluții uh, globale. Un sistem simplu și eficace de TVA care să, fie rezist, uh, să reziste uh, în fața fraudelor este esențial pentru buna funcționare a pieței unice și pentru protejarea veniturilor fiscale. Vom continua uh, Uh, discutarea pachetului um, de um, pachetului privind un regim definitiv de TVA și intenționăm să, ajun- să ajungem la un acord pe marginea uh, și altor propunerile care țin de TVA, uh, care au fost deja vehiculate. Uh, o să continuăm și uh, activitatea cu caracter tehnic în ceea ce privește um, baza comună de impunere pentru societățile comerciale. În ceea ce privește taxa aplicată tranzacțiilor financiare, de îndată ce se va ajunge la un acord între statele membre care participă la um, implementarea acestei uh, taxe, vom uh, promova uh, acest domeniu în Consiliu. Următoarea prioritatea pentru noi este lupta împotriva schimbărilor uh, uh, climatice. Tranziția înspre o economie cu emisii reduse de carbon este imposibilă în lipsa unor incentive economice și în lipsa resurselor fiscale necesare. Încercăm să purtăm o discuție cuprinzătoare pentru a vedea cum trebuie să integrăm mai bine Uh, chestiunile climatice în activitatea ECOFIN și cum putem să folosim întregul set de instrumente de care dispunem pentru a atenua uh, schimbările uh, climatice. În cooperare cu Comisia Europeană, intenționăm să lucrăm la un plan de lucru de, al ministrilor de finanțe privind schimbările climatice. Uh, acesta va porni um, de la activitatea efectuată, desfășurată deja de Coaliția Internațională a Ministrilor de Finanțe privind schimbările climatice, care a început deja de, din luna aprilie um, și eu împreună cu, cu Ministrul de Finanțe din Chile prezidez acest grup de lucru. Uh, activitatea în desfășurare privind cadrul de finanțare sustenabil și taxonomia acestuia este deosebit de importantă și încercăm să avansăm uh, și, în ac- și cu acest dosar cât mai repede posibil. În fine, vom lansa de asemenea și o dezbatere privind taxarea energetică în Europa în contextul uh, acestui impuls de a ajunge la o Europa uh, neutră din punct de vedere al dioxidului de carbon. Și am ajuns astfel la a treia și ultima prioritate în domeniul ECOFIN, și anume securitatea. Mediul nostru de securitate este într-o schimbare perpetuă. Amenințări, cu care ne, amenințările cu care ne, ne confruntăm au forme mult mai dificil de identificat. Există dezinformare, există mm, amenințări cibernetice și alte forme de amenințări uh, posibile. Asemenea, influențe um, cu caracter hibrid sunt uh, ieftine și permit uh, acționarea lor de la un prag redus. Pot fi folosite pentru uh, a ținti vulnerabilitățile noastre, pentru a genera ambiguitate sau pentru a împiedica procesele de uh, luarea unor decizii vom, dis- vom începe o discutare a rezilienței infrastructurii noastre financiare în fața acestor amenințări hibride cu ocazia reuniunii informale ECOFIN de săptămâna viitoare. Intenția noastră este să îmbunătățim uh, cunoașterea acestei uh, pro- probleme și să identificăm uh, domeniile asupra cărora trebuie să ne aplecăm mai mult. În domeniul securității, combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului va fi una din uh, prioritățile cheie ale președinției noastre și vom invita miniștrii de, de uh, Um, resort să discute acest subiect pornind de la rapoartele post-mortem ale Comisiei uh, Europene în vederea adoptării uh, concluziilor Consiliului în ceea ce privește o agendă strategică uh, legată de combaterea spălării banilor. În fine, prevenirea migrației necontrolate este foarte importantă pentru, securit- pentru securitate și munca la um, arhitectura financiară a, Uni- a Uniunii Europene pentru dezvoltare este o parte importantă în a soluției uh, de la rădăcină a, uh, pentru fenomenul migrației și vom lansa această activitate în luna octombrie și mi-am uh, încheiat prezentarea și acum vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, îmi exprim uh, admirația pentru cât de precis ați reușit să fiți, să ați depășit cele 10 minute doar cu 13 secunde, să vedem dacă altcineva, poate germanii, se pot uh, apropia sau chiar să depășească această precizie. Și acum îmi dau uh, mie cuvântul pentru că mie îmi revine prima, prima întrebare sunt sigur că vom dezbate mult pe marginea schimbărilor climatice. Um, drept urmare, eu mă voi axa pe o chestiune diferi- diferită, și anume ta- uh, taxarea. M-a bucurat să aud că domeniul fiscal este o prioritate pentru dumneavoastră, însă aș dori să aflu mai multe detalii din partea noastră despre cât de departe doriți să mergeți. Am înțeles că nu toate aspectele fiscale au un caracter um, global unele au un caracter pur european și legătură cu acestea am putea uh, avansa. Prima întrebare se referă la reforma regimului TVA. În ultimul mandat legislativ am organizat multe audieri care ne-au demonstrat că reformarea acestui regim ar aduce beneficii mari economiei și din punctul de vedere al echitabilității și va, aș dori să vă întreb cum doriți să uh, deblocați situația actuală, pentru că până acum nu s-au înregistrat su- suficiente uh, Uh, progrese în legătură cu acest dosar. Apoi, în ceea ce privește baza comună sau baza comună consolidată de impunere pentru societățile comerciale, mă întreb uh, dacă nu, nu considerați că ar fi argumente solide pentru a alege soluția cooperării consolidate în ceea ce privește uh, baza de impunere comună pentru societățile comerciale. Și apoi, dosarul privind taxarea digitală. Nu s-a ajuns la un acord în uh, Consiliu, dar oare nu ar trebui um, readusă uh, această temă în uh, Consiliu? Pentru că dacă ignorăm acest subiect, cred că uh, ne putem com- uh, confrunta cu, cu riscuri importante. Deci acestea sunt cele trei domenii în legătură cu care doream să vă adresez întrebări. Kiitoksia. Sorry, I... Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Kiitoksia, puheenjohtaja. O să vă răspund în limba finlandeză. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări, domnule președinte. Prima întrebare se referă la regimul TVA, care, într-adevăr, este una din prioritățile noastre în domeniul fiscal și în legătură cu care ne vom continua activitatea, continuând activitățile mm, de pe parcursul președinției României. Scopul nostru este să ajungem la un rezultat legislativ concret care să îmbunătățească regimul TVA și în acest context Aș dori să menționez propunerea menită să colecteze informații de TVA din partea furnizorilor de servicii de plată, un pas care a îmbunătățit foarte mult uh, posibilitatea autorităților de a, posibilitățile autorităților de a identifica fraude, fraude în uh, domeniul TVA și ar îmbunătăți uh, de asemenea situația întreprinderilor mici, mijlocii și a cerințelor legate de TVA uh, ale acestora. Există și o propunere de a uh, excepta sectorul industriei apărării de plata TVA-ului. asia on erittäin, erittäin monimutkainen și de asemenea să există o derogare și pentru activitățile comerciale transfrontaliere de la obligația de a plăti TVA, dar sunt subiecte foarte complicate și de asemenea când vine vorba de taxele, ta, um, taxele digitale, digitalizarea uh, reprezintă o provocare um, din multe puncte de vedere și taxarea domeniului digital a fost discutată și în contextul G20 și noi dorim să promovăm, să avansăm cu acest uh, subiect în Consiliu. Este important să înțelegem că avem nevoie de o soluție care poate fi integrată în mod eficace în sistemele naționale de taxare fără a dezavantaja economii, economia Uniunii Europene în Uh, în comparație cu economiile concurente. Vom monitoriza îndeaproape evoluția discutării acestui subiect în uh, OCDE și ne vom consulta cu toate părțile uh, interesate. Apoi, în ceea ce privește baza comună de impunere pentru societățile comerciale, respectiv baza comună consolidată de impunere pentru societățile comerciale. Vom continua um, discuțiile bazându-ne pe realizările obținute deja de predecesori. Nu este clar dacă vom uh, extinde domeniul de aplicare asupra tuturor societăților comerciale și cum vom reuși să ținem cont de măsurile de Uh, evitarea fraudei fiscale deja luate. Nu trebuie să uităm că există activități în acest uh, sens și la OCDE pe care nu le putem uh, ignora. So, Mr. Chair, Mr. Minister, delighted to see you here. Domnul Hena Loma. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură, domnule ministru, să, să vă văd alături de noi și vă felicit pentru acest program de lucru ambițios, mai ales când vine vorba de combaterea schimbărilor uh, climatice și mă bucură de asemenea că ați menționat și combaterea spălării banilor pentru că și Parlamentul European consideră că acest, această um, combatere a spălării banilor este o, o prioritate. Evaziunea fiscală, în legătură cu evaziunea fiscală, avem nevoie de acțiuni, de asemenea, pe plan uh, european. Și aș dori să continuăm um, discutarea companiilor digitale și taxării în acest domeniu, pentru că acesta este un subiect de viitor și am dori să asistăm la rezultate concrete în viitorul apropiat. Am observat faptul că președintele Franței și președintele SUA, domnul Macron și domnul Trump, au convenit o taxare a companiilor digitale. Aveți informații mm, ulterioare privind acest acord și sunteți uh, dispus să faceți uh, propuneri concrete în acest domeniu pe parcursul uh, președinției Finlandei și în uh, fine, în, uh, din ziare, am văzut că sunt, din ziarele de astăzi am văzut că sunteți unul din cei mai uh, populari, trei politicieni din Finlanda și aș dori să vă felicit pentru acest lucru și îmi doresc să vă păstrați uh, această poziție și la sfârșitul acestor șase luni. Vă mulțumesc pentru întrebări, domnule Hena Luna. Dumneavoastră ați fost uh, ultimul ministru de finanțe um, din Finlanda care uh, a trebuit să răspundeți, să răspundeți uh, unor asemenea întrebări cu ocazia ultimei președinții a Finlandei cu caracter rotativ. Știm ce s-a discutat Um, în domeniul uh, taxării digitale în Franța, însă punctul nostru de plecare este că uh, aici am avea nevoie de o soluție uh, cuprinzătoare asupra cărora să există un acord global. Și în plus, pentru noi este foarte important să monitorizăm ce se întâmplă în acest domeniu și la OCDE astfel încât Consiliul să poată reveni asupra acestui subiect imediat după aceea și să uh, decidă care sunt măsurile care trebuie să fie impuse apoi și în uh, Uniunea Europeană. Poate mm, activitățile din Consiliu pot părea lente, însă dacă comparați evoluțiile pe plan uh, internațional, lucrurile nu sunt atât de diferite. După cum am spus, pentru noi este esențial și extrem de important cum evoluează acest subiect la nivelul uh, OCD. Vă mulțumesc. Pentru grupul uh, Renew dau din nou cuvântul domnului lui Garicano. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule Lintila, este o plăcere să avem alături de noi un membru al uh, aceleași familii politice. Recunoaștem care sunt, uh, că, care sunt provocările cu care se va confrunta președinția dumneavoastră într-un moment atât de dificil pentru Uniunea Europeană și în același timp ne impresionează prioritățile stabilite de dumneavoastră, care reflectă un uh, pachet foarte concret, aliniat priorităților noastre în același timp. O, întrebarea mea se referă la una din incertitudinile cu care ne vom uh, confrunta foarte probabil, și anume Brexitul. Și aș avea, în primul rând, o întrebare simplă. Care este situația actuală a negocierilor care se desfășoară cu Regatul uh, Unit? Uh, Uh, reprezentanții Guvernului Regatului Unit de curând au afirmat că au fost înregistrate progrese importante și, în al doilea rând, uh, cum apreciați nivelul de pregătire a Uniunii Europene și a zonei euro uh, vis-a-vis -vis de posibilitatea materializării acestui șoc, mai ales dacă retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană se va întâmpla în lipsa unui acord. Care sunt cele mai mari riscuri vis-a-vis -vis de față de econom, economia uh, Uniunii Europene și din punctul de vedere al guvernanței economice, care sunt măsurile uh, la care vă gândiți și uh, cum ar trebui să se pregătească Uniunea Europeană în fața unui asemenea Brexit extrem de dur, așa cum este prezentat de primul ministru Johnson. Kysymyksestä. Valitettavasti joudun... Din păcate, trebuie să vă spun că Brexitul nu cade sub competența Consiliului Ecofin. Însă, ce pot să vă spun este că îmi doresc un acord, bineînțeles. Din câte știu eu, în domeniul ECOFIN încercăm să identificăm toate riscurile aferente, să le cartografiem. Uh, și bun, nu pot să fac uh, speculații privind evoluțiile economice, însă, după cum spuneam, Brexitul nu cade sub competența Consiliului ECOFIN. În regulă. Acum, uh, în numele verzilor, domnul Nimisto. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, bun venit în Parlamentul European. Suntem convinși că veți conduce în mod uh, potrivit economia finlandeză. Întrebarea mea este referitoare la politicile privind schimbările climatice, iar acolo avem de-a face cu provocări destul de mari ca Uniunea Europeană și la nivelul statelor membre. Dacă ne uităm la nivelul de ambiție al președinției finlandeze, care sunt obiectivele, țintele, neutralitatea climatică. Uh, deci obiective foarte ambițioase, dar uh, politicile uh, propuse mm, nu ne arată că se poate ajunge la acest obiectiv. Există o discrepanță. Deci, întrebarea mea la asta se referă, la cum includem schimbările climatice în politica fiscală. Apoi, uh, o propunere privind taxonomia și finanțarea durabilă. Mm, ce face președinția finlandeză pentru ca acest pachet să nu fie greenwashing, ci chiar să uh, ne ajute să progresăm către un viitor uh, mai durabil și la nivelul al mediului. Apoi două elemente specifice, subvențiile pentru carburanții fosili, planurile de acțiune internaționale trebuie să limiteze utilizarea carburanților fosili, se cere statelor membre să facă asta, însă acest lucru nu pare să se întâmple. 55 de miliarde de euro sunt subvențiile, sau au fost în 2016 subvențiile pentru carburanții fosili, uh, deci destul de mult. Apoi taxarea OCDE a recomandat să creștem uh, taxarea verde. Finlanda, ca țară, a făcut asta, însă Uniunea Europeană are niveluri scăzute, minime de taxare într-o serie întreagă de domenii. Ar putea fi uh, o idee să taxăm anumite tipuri, uh, anumite surse de energie, astfel încât să avem o uh, taxare eficace și să nu avem uh, lacune la nivel european care să slăbească eficacitatea sistemului? Ilmastonmuutos on sen vastainen toiminta on Suomen keskeinen. Mulțumesc. Combaterea schimbărilor climatice este o prioritate a președinției finlandeze și finanțele durabile fac parte din asta. Iar obiectivul finanțelor durabile este să ne asigurăm că piețele financiare sprijină uh, Uh, transferul către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon. Esențial, un element esențial pentru Finlanda. A fost foarte plăcut să vedem că multe instituții financiare au început să lucreze la asta uh, și se concentrează asupra finanțelor durabile. Eu nu pot decât să sprijin astfel de tendințe. În ceea ce privește taxonomia, Sper că vom reuși să ajungem la o poziție comună la începutul toamnei, la Consiliul, pentru că apoi să putem începe negocierile cât se poate de repede. Esențial aici este um, ca taxonomia, clasificarea, să fie bine definită. Avem nevoie de o propunere bună. E mai important să fie bună decât să fie um, să vină rapid. Deci aici calitatea Um, are prioritate față de rapiditate. Apoi, în ceea ce privește taxarea ener- energiei, și asta este o parte foarte importantă. Când vorbim de schimbările climatice și combaterea lor, la nivel european, încercăm să creștem nivelul de acțiune, iar la nivel național chiar dacă eu nu reprezint Finlanda mai mult decât prin intermediul președinției, dar vă putem uh, vorbi despre modelele noastre de taxare verde introduse în Finlanda. Asta va fi pe agenda reuniunii informale a ECOFIN. Domnul Gunnar Beck, pentru IDE. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule ministru, bun venit la reuniunea noastră de astăzi. Aș vrea să revenim la ideea taxării în domeniul digital. Grupul nostru, ID, sprijin, sprijină poziția reticentă a Uh, prezenției dumneavoastră pe acest subiect. Însă în raportul dumneavoastră vă referiți și la concurența fiscală pe care o vedeți ca fiind dăunătoare și faceți referire la nevoia de a reduce această concurență fiscală dăunătoare. Aș avea două întrebări. În primul rând, dacă anumite state membre impun uh, o, taxare, o taxă digitală pe teritoriul național, acest lucru ar promova sau ar limita concurența fiscală dăunătoare? Și o a doua întrebare. O taxă digitală comună la nivel european, ați fi de acord că ar pune sub semnul întrebării aprofundarea pieții interne pentru servicii și ar uh, frâna um, creșterea la nivelul Uniunii Europene? Mulțumesc! Kiitoksia kysymyksestä. Digivero on. Mulțumesc pentru întrebare. Taxarea digitală este o, sau în domeniul digital este un element uh, interesant uh, și se vorbește foarte mult despre asta în momentul de față. Cred că ar fi mai bine să facem progrese la nivel european decât la nivel național când vorbim, vor, când vorbim de taxarea în domeniul digital. Cea mai bună soluție ar fi, după cum am spus mai devreme, să cădem de acord la nivel global asupra acestor uh, subiecte. Însă, um, inițiative naționale ar duce la măsuri diferite, iar Finlanda sprijină piața unică pentru servicii și aprofundarea sa și un, o, tax, o taxă digitală comună ar juca un rol esențial în acest sens. În regulă, suntem destul de eficienți cu timpul. Domnul Iurița de la ECR. Thank you very much for the floor. I will speak. Mulțumesc, domnule președinte. Voi continua în slovacă. Uh, položím vám tri otázky o tom, čo by ma zaujímalo. Uh... Domnule ministru, aș avea trei întrebări către dumneavoastră și asta în ceea ce privește prioritățile președinției finlandeze. În primul rând, regulile fiscale nu sunt în totalitate respectate și tocmai de aceea se vorbește în acest context despre flexibilitate crescută ar putea crește și datoria publică aici. Finlanda vorbește despre simplificare. Ceea ce ar putea însemna și o înăsprire. Doriți să scădeți datoria publică în zona euro? A doua întrebare se leagă și de ceea ce am discutat cu doamna Lagarde Um, bilanțul BCE a crescut cu, o, cu 100% în ultimii 10 ani. S-a vorbit și despre efectele secundare ale politicii de prețuri liberale. Dacă, este, dacă se liberalizează și politica valutară, care vor fi efectele secundare? Iar apoi politica climatică. Credeți că analizele economice sunt luate în considerare în mod corect în politica de mediu sau ar fi nevoie de mai multe astfel de analize? Mulțumesc! Kiitoksia kysymyksistä. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. În primul rând, în ceea ce privește politicile fiscale, analizăm diferite posibilități uh, din punct de vedere al previzibilității și transparenței în acest domeniu. Obiectivul în dezvoltarea unor politici fiscale este să să îmbunătățim uh, credibilitatea, previzibilitatea, deschiderea, transparența. Trebuie să evităm uh, prea multă, uh, prea multă complexitate. Pactul de stabilitate și creștere trebuie să fie adaptat la situația prezentă din economie. Discutăm și despre asta. Vom discuta și despre asta la reuniunea de săptămâna viitoare ECOFIN. Bilanțul uh, BCE. În rolul meu actual nu pot uh, face comentarii privind chestiunile monetare. Iar ultima întrebare, dacă chestiunile de mediu ar trebui să fie incluse în uh, politicile economice, bineînțeles și într-un mod uh, cuantificat. Un bun punct de pornire a fost uh, coaliția uh, de mediu a ministrilor de finanțe pe care o coprezidez cu colegul din Chile. Avem instrumente la nivelul Ministerelor de Finanțe pentru a combate schimbările climatice. Mulțumesc! Domnul Papadimulis, din partea GUE. Și cu aceasta vom încheia prima rundă de întrebări. Ε, αναλαμβάνετε την Προεδρία σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Οικονομία Mulțumesc. Ajungeți la președinție într-un moment în care economia europeană se confruntă cu mari provocări. creșterea economică încetinește în mai multe țări, inclusiv Germania. Există un risc de recesiune la nivel mondial și în același timp vorbim despre obiective precum o Uniune Europeană inclusivă. Ați vorbit despre coeziune socială, despre dezvoltare durabilă. Iar, dar vorbim despre aceste obiective, însă la nivelul bugetului uh, lipsesc uh, răspunsurile din partea Consiliului. Mai multe țări solicită um, ajutor uh, din partea Comisiei pentru politica de coeziune, pentru politica agricolă comună. Vă întreb cum intenționați să atingeți aceste obiective de coeziune, de dezvoltare participativă a economiei cu un uh, buget uh, ciopârțit. Încă un, o întrebare, domnule ministru. În ceea ce privește uh, finalizarea Uniunii Bancare, BCE spune că trebuie întâi uh, finalizat cel de-al treilea pilon cu faimosul EDIS, Sistemul European de Garantare, a depozitelor și îl așteptăm de 5 ani pe acesta. Finlanda, dacă nu mă înșel, face parte din țările care se uh, opune aprofundării Uniunii Bancare. Aș vrea să vă întreb dacă veți uh, încerca să faceți uh, progrese în acest domeniu sau dacă veți amâna la Paștele Cailor acest punct. Kiitoksia. Pääsääntöisesti rahoituskesyksiä käsitellään yleisten asioiden neuvostossa ja viimein keskeisimpiä kysymystä In general, chestiunile monetare se discută la Consiliul de Afaceri Generale. Eu personal sper că în timpul președinției finlandeze să reușim să venim cu o propunere satisfăcătoare și suntem foarte implicați în acest lucru. Decizia finală va fi a președintelui Consiliului European. În acest moment, nu cred că ar fi înțelept să anticipăm rezultatul final. Urmează negocieri și asta este sarcina Consiliului European. Marea provocare este să luptăm la nivel global pentru un cadru care să satisfacă pe toată lumea și care să fie echilibrat între prioritățile vechi și cele noi. Apoi, privind Uniunea Bancară, ne asumăm să continuăm munca tehnică pentru a consolida Uniunea Bancară și ne așteptăm să începem negocierile cu Parlamentul European privind creditele neperformante și propunerea aferentă. și inițiativa privind garanțiile. Aici dorim să avem negocieri la Consiliu și să găsim soluții acceptabile pentru toată lumea. Am început să lucrăm la da, asta, însă este un subiect foarte complex. Este nevoie de timp pentru a ajunge la un rezultat. Sperăm că asta nu va întârzia negocierile care trebuie să aibă loc uh, pe partea de piețe secundare. Mulțumim. Începem cu a doua rundă cu Stefan Berger de la PPE. Mulțumesc, domnule ministru. În momentul de față, constatăm diferite evoluții în statele membre ale Uniunii Europene. Statele sunt în situații economice și politice diferite și chiar dumneavoastră ați spus că pactul de stabilitate și creștere ar trebui adaptat. Poate ne puteți spune ceva mai concret despre asta. Cum putem să reușim să controlăm mai bine nivelul de îndatorare în anumite state membre, ținând cont și de faptul că situația mm, geopolitică, geoeconomică uh, se schimbă. Dacă am înțeles corect, sau de fapt n-am înțeles, doriți o taxă la nivel european sau o taxă în diferitele state membre? Aș vrea să ne dați uh, niște informații mai clare. Și, uh, în al treilea rând, dacă știm că în domeniul digitalizării, uh, dacă știm că domeniul digitalizării va fi esențial pentru viitor, este clar că situația economică a unei societăți se poate măsura în nivelul investițiilor în digitalizare. Deci cine investește în digitalizare va putea să ocupe, să spun așa, sectoarele viitorului. Și de aici întrebarea referitoare la investițiile în, domani, în domeniul digitalizării. Nu ar trebui uh, simplificate aceste proceduri? Uh, poate chiar uh, am putea să ne gândim la facilități fiscale în acest domeniu. Mulțumesc! Kiitoksia Mm, vakaus- ja kasvusopimuksen osalta jo aiemmin totesin. Pactul de stabilitate și creștere. Am spus deja despre acest pact că avem în vedere diferite alternative pentru a îmbunătăți previzibilitatea și transparența acestuia. Obiectivul este să consolidăm cadrul de politici fiscale în Uniunea Europeană. În ceea ce privește taxarea în domeniul digital, obiectivul este să armonizăm, să avem o situație armonizată. Și, bineînțeles, ideal ar fi um, o armonizare la nivel global. Poate fi vorba de um, taxare național, uh, națională, dar armonizată. Ați um, vorbit și despre investiții. Nu am vorbit despre asta la Ecofin absolut deloc. Ok. Uh, for SND, Costas Mavrides. Mulțumesc pentru SND, Costas Mavrides. Thank you, Chairman. I hear, Mr. Minister. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt aici, domnule ministru. Aș dori să vă solicit niște răspunsuri foarte clare. Puteți să-mi dați mai multe informații ce înțelegeți prin finanțe durabile și ecologice, în special în ceea ce privește schimbările climatice? Asta e prima întrebare. A doua, după cele spuse de domnul Papadimulis, îmi pare rău să spun că argumentele dumneavoastră nu ale dumneavoastră personale, însă argumentele generale în legătură cu implementarea rapidă a celui de-al treilea pilon al Uniunii Bancare nu sunt convingătoare. Și vă explic de ce. Am fost în, aici 5 ani în ultimul mandat parlamentar și există o rezistență la implementarea completă a Uniunii Bancare care nu ține atât de aspectele tehnice sau practice, care s-ar fi de înțeles, ci mai degrabă o rezistență politică. Întrebarea mea este următoarea. Dată fiindcă în declarația dumneavoastră inițială ați declarat că prioritatea dumneavoastră este competitivitatea Uniunii, putem să uh, reparăm acoperișul atunci când e încă soare, uh, Uh, în legătură cu Uniunea Bancară. Uh, putem să discutăm despre Uniunea Piețelor de Capital. Acestea, acestea sunt aspecte foarte importante și sunt sigur că nu vom regreta peste câțiva ani că nu am urgentat, că am urgentat uh, al treilea pilon dacă unele state membre vor suferi uh, Um, consecințele economice și sociale ale implementării primilor doi piloni. Este vorba de aspecte etice, după părerea noastră. Așa înțelegem noi uh, valorile comune și un destin comun în Europa. Vă mulțumesc. În ceea ce privește finanțarea durabilă, aceasta se vizează să asigure că piețele financiare susțin o trecere la o economie verde. Economia verde, termenul economie verde include elemente, această definiție include măsuri care o stopează schimbările, schimbările climatice sau o atenuează și care permit lupta împotriva schimbărilor climatice. Lupta care este cea, cea mai mare provocare la nivel mondial. La Ecofin lucrăm pentru a concretiza Uniunea Bancară și este vorba de a trece la la o, un sistem de protecție europeană a depozitelor. Nu știu exact ce așteptați mai în, din punct de vedere concret, însă noi lucrăm la Ecovin pentru a încheia această piață. Doamna Porit, mulțumesc, domnule ministru. Uh, vreau să vă cer să comentați în legătură cu Brexitul, pentru că statul meu, Regatul Unit, este uh, în centrul acestor dificultăți uh, în Europa. Ca și alți pro-europeni, eu vreau să evităm un Brexit dezastruos fără acord. Ar fi, orice Brexit ar fi dăunător economiilor noastre, pentru că Cooperarea economică îndeapro- strânsă este în beneficiul tuturor. Ce pași sunt luați la nivelul Consiliului pentru a atenua impactul unei ieșiri brutale a Regatului Unit din Uniune? În al doilea rând, mi se pare important pentru cei care credem în Uniunea Europeană să recunoaștem că dezechilibrele economice din Uniunea Europeană și din zona euro au uh, dat apă la moară populiștilor care acum încearcă să subminează, să submineze însă și existența Uniunii noastre. Uh, șomajul în Grecia, Portugalia, Irlanda și lipsa de creștere uh, de după criza financiară nu ne-au ajutat cauza. În acest context, care ar fi reformele economice pe care le-ați, fi, le-ați considera critice pentru a proteja progresele deja obținute? Mulțumesc pentru o întrebare de actualitate, însă, din păcate, nu cade sub incidența competențelor mele ca președinte al Consiliului ECOFIN. După cum știți, Uniunea Europeană, poziția Uniunii este foarte clară. Am uh, avem un acord în legătură cu Brexit și uh, termenii și acest acord nu se va mai uh, redeschide. Ecofinul uh, este menit să se asigure că piețele interne vor funcționa și în o ipoteză a unui scenariu în care nu există un acord. Este datoria tuturor mm, noi care suntem politicieni să apărăm democrația liberală. Din păcate, nu am timp să mă exprim acum în detaliu în legătură cu această problemă. Responsabil, răspunderea este a noastră a tuturor împreună. Da, a fost și o legă- întrebare în legătură cu dezechilibrele din zona euro care scade sub incidența mandatului ECOFIN. Poate puteți comenta în acest sens? fapt, aceste dezechilibruri interne țin de Europa, dar nu neapărat de ECOFIN. În orice caz, eu sunt un membru destul de recent în Eurogrup. Din partea PP, Jessica Boviar. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. Vedem că economia europeană încetinește, avem mm, prevederi în scădere, Brexitul va dăuna economiei europene și este esențial ca statele membre să utilizeze oportunitatea creșterii economice pentru a implementa reforme economice necesare pentru timpuri mai grele. De aceea aș dori să vă întreb cum va încuraja președinția statele membre să implementeze recomandările pe țară, în special obiectivele pentru deficit fiscal, pentru că nu ne putem permite o recesiune. Peste jumătate din Uh, aceste recomandări nu au fost implementate deloc sau au fost implementate extrem de parțial. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru întrebare. De fapt, stabilitatea și creșterea țin de comisie. Rolul nostru este să susținem din partea Consiliului aceste inițiative și sper că toate statele membre vor da curs acestor propuneri și cadrului care a fost stabilit prin acestea. Vă mulțumesc. Urmează Alfred Sanz din partea SD. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac două observații, fiecare urmate de o întrebare. În primul rând, scenariul economic european uh, se bazează pe inflație și creștere scăzută, însă politicile economice au alte obiective. Între timp, uh, Statele Unite uh, au în continuare o perioadă de creștere și poziția Europei s-a slăbit. În specie, în politicile noastre în zona euro, dar nu numai, apărăm, aplicăm uh, reguli stricte care se aplică mai degrabă situației de acum 40 de ani, însă situația de acum este complet diferită. Regulile de atunci pentru a face față situațiilor nu mai uh, au sens astăzi, dar le obligă pe statele membre mult mai mult decât uh, reglementările din Statele Unite. Vi se pare că are sens? Politicile noastre fiscale sunt bazate pe considerente de termen scurt. Uh, președintele Eurofin are un mandat de doar șase luni. Nu cumva ar trebui să uh, schimbăm paradigma și stilul de management? A doua întrebare mai scurtă gestiunea uh, averilor uh, este considerat uh, o de competențe naționale. Aranjamentele bazate pe sisteme private au fost acceptate temporar, însă crearea de bani a fost tolerată foarte rare ori de către autoritățile monetare. Propunerea Facebook de a-și lansa propria monedă virtuală merge împotriva uh, tuturor convențiilor de până acum. Uh, uh, conflictele de interes reale și potențiale în interiorul sistemului sunt extrem de clare. Acest lucru va, va afecta integritatea sistemelor bancare Însă Uniunea Europeană a fost remarcabil de prudentă în acest sens. Care este poziția dumneavoastră? Care este poziția Ecofinului? Kiitoksia näkökannoista ja Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. După cum am spus mai devreme, luăm în vedere alternative în ceea ce privește îmbunătățirea previzibilității și transparenței pactului de stabilitate și creștere. Scopul fiind de a îmbunătăți cadrul și credibilitatea cadrului nostru fiscal. Nu cred că cu o președinție de. Nu cred că dacă s-ar schimba durata mandatului, acest lucru ar avea vreun impact major asupra obiectivelor noastre. Discuția în legătură cu monedele digitale a fost uh, lansată la băncile centrale și la nivelul președinților. Dacă avem dacă există nevoia, ă, orice decizie va veni pe masa ECOFIN ulterior. Însă, în momentul de actual, nu avem pe ordinea de zi o asemenea decizie. Înțeleg că verzii nu doresc să intervină, deci, din partea IND, domnul Beck. Vă mulțumesc, domnule președinte. A doua întrebare se referă la combaterea spălării banilor și uh, evaziunii fiscale. După cum știți, domnule ministru, transpunerea directivei europene de combatere a spălării banilor este în desfășurare și o anchetă oficială a um, Procuraturii finlandeze din martie 2019 ne spune că, din păcate, activitatea spălării banilor Um, înflorește, uh, de fapt, în uh, Finlanda. Finlandei se pare că îi lipsesc uh, uh, instrumentele pentru a combate acest fenomen și uh, a devenit uh, o țintă, un magnet pentru cei care doresc, doresc să spele uh, bani. Drept urmare, ca, ca urmare acestei situații, uh, Finlanda a creat uh, un post uh, special, o funcție specială pentru a combate acest fenomen. Însă, în temeiul unui raport din aprilie 2019 a FATF, Uh, finlandei îi lipsesc cunoștințele, expertiza necesară, personalul uh, bine pregătit pentru a uh, face față acestei probleme. Tocmai de aceea aș dori să vă întreb. Aveți sentimentul că în domeniul um, combaterii spălării ban- banilor Finlanda a rămas în urma restului, sta- restului statelor membre și dacă da, Uh, ce anume ați putea învăța de la celelalte state membre și care sunt domeniile unde Finlanda neapărat uh, trebuie să își întețească eforturile? Finlanda este puternic angajată să lupte împotriva uh, spălării de bani și uh, a finanțării terorismului. Ați uh, făcut uh, referire la raportul FATF, uh, Finlanda implementează aceste recomandări, deci uh, suntem uh, puternic angajați pentru protejarea legislației antispălării de bani. Legislația comunitară a fost îmbunătățită și ea. În 2018 au fost făcute ultimele schimbări la legislația comunitară împotriva spălării uh, bani. ECR Jessica Stegner. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule ministru Lintele. După președinția franceză, s-a anunțat că Uniunea Europeană și Finlanda uh, s-a au în vedere interdicția importului de carne de vită din Brazilia. Cercetările arată că creșterea economică scade numărul de păduri incendiate și că, în mod global, suprafețele arse au scăzut cu de 25% din 2003 încoace și a existat o creștere netă a zonelor împădurite în ultimii 25 de ani. Eu cred că interdicția protecționistă pe care o propuneți eh, riscă să pericliteze creșterea atât în Brazilia cât și în Uniunea Europeană. Dacă vă preocupă eh, aceste ehm, aspecte, nu cumva considerați că o interdicție eh, nu cumva ar putea să fie contraproductivă? Vă mulțumesc. Am spus că Comisia ar trebui să ancheteze importul de uh, carne de vită braziliană. În contextul incendiilor forestiere, care nu există doar în Brazilia, ci durează de mult timp, și nu, dau, și nu s-a acționat foarte mult pentru a lupta împotriva acestor incendii. Așadar, soluțiile cele mai uh, uh, funcționale deseori țin de economie. De asemenea, a existat o asemenea idee, însă nu cred că uh, a existat vreun progres semnificativ pe acest teren în ultima vreme. La intervenții spontane, doamna Margaret Marchez din partea SD. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule ministru, pentru informațiile pe care ni le-ați dat și răspunsurile la întrebările noastre. Trei eh, puncte. În primul rând, răspunsul dumneavoastră în legătură cu Brexit Dat fiind răspunsul dumneavoastră la Brexit, am, uh, mi au mai rămas doar două întrebări, însă am și întrebări noi în legătură cu progresul procesului de Brexit. În primul rând, la Comisia Bugete, nu am reușit să avem niciun reprezentant al uh, președinției. Poate acesta este un punct mai legat de Comisia Bugete decât Econ, dar președinția finlandeză are în continuare intenția de a ajunge la un acord în legătură cu CFM în timpul acestui semestru? A doua întrebare, în legătură cu proiectul zonei euro. Propunerea Comisiei este de a introduce un mecanism care este un punct de plecare pentru a crea un buget al zonei euro. Care este poziția președinției finlandeze? Ce veți propune în acest domeniu? În primul rând, în legătură cu existența unui buget al zonei euro și, în al doilea rând, în ceea ce privește uh, suma pe care o are în vedere Comisia. Ca președinte al ECOFIN, considerați că sumele din propunerea Comisiei ar fi suficiente pentru a crea o capacitate bugetară a zonei euro? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Din păcate, nu înțeleg de ce Comisia Bugete încă nu a avut niciun reprezentant uh, al președinției. În ceea ce privește cadrul financiar multianual, Acestea, aceste aspecte sunt discutate la Consiliul pentru Afaceri Generale și la Consiliul European. Eu personal sper că în timpul președinției finlandeze vă vom putea da o propunere satisfăcătoare și că suntem angajați în acest sens. Calendarul este decis de către președintele Consiliului European. Finlanda va continua munca de pentru a consolida Uniunea Monetară Europeană. Întrebarea este dacă avem nevoie de un instrument bugetar sau un buget al zonei euro. Am uh, demarat munca în legătură cu un program pentru susținerea reformelor. Ecofinul încă discută aceste chestiuni deschise. Suntem în legătură cu președintele Eurogrupului în legătură cu aceste întrebări și aceste chestiuni. În ceea ce privește suma instrumentului bugetar, nu am o poziție în acest sens deocamdată. Îl avem acum și pe domnul Eleftenis Nicolau, neafiliat. Vă mulțumesc, domnule ministru. În Grecia, dar și în alte state, cu consimțământul guvernului a fost urmată, a fost, am asistat la o politică um, anti populistă pentru a combate uh, criza și recesiunea. Însă această politică nu a făcut decât ca marile întreprinderi să înregistreze, să înregistreze profituri și mai mari și fond, uh, fondurile uh, Uh, lichidă care a fost uh, obținută ca atare au fost obținute ca urmare a reducerii uh, ajutoarelor sociale și pensiilor. Și acum se pare că încet, încet lumea înțelege că am avea nevoie de o politică exact la 180 de grade față de cea urmată până acum. Și în ceea ce privește cadrul Uh, financiar, acesta nu face decât să garanteze și mai multe profituri multinaționalelor. Nu sunt taxate aceste profituri în continuare, ci mai degrabă mm, persoanele care au venituri uh, mici. Și rezultatul a fost uh, niște concedieri în masă, problema creditelor neperformante, problema multor execuții uh, silite în Grecia. Tocmai de aceea aș dori să îmi răspundeți la această întrebare. Care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de uh, interdicția executării silite, mai ales în cazul persoanelor care au venituri reduse? și uh, care este părerea dumneavoastră vis-a-vis de măsurile introduse de instituțiile financiare care afectează uh, pensiile. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. În ceea ce privește privatizări uh, forțate, execuții silite, chestiunile care țin de pensii, acestea nu țin de domeniile de competență ale ECOFIN, ci mai degrabă de competențele naționale. Programele de stabilitate sunt decise de Eurogrup și nu de ECOFIN, însă înțeleg care sunt uh, problemele din Grecia și sper că în cooperare cu noul guvern vor putea fi luate măsurile necesare uh, pentru a îmbunătăți uh, situația cetățenilor eleni. Mulțumesc din partea și de domnul Fugusa. Vă mulțumesc. În stânga dumneavoastră sunt, domnule ministru. Vă mulțumesc pentru discuția pe care am avut-o până acum, care a acoperit uh, subiecte interesante. Aș dori să vă adresez uh, o întrebare generală care vizează apariția, creșterea, accentuarea inegalității, aducerea prăpastiei între bogați și săraci, care se manifestă peste tot în Uniunea Europeană. Această tendință înspre inegalitate este una inechitabilă din perspectiva grupului politic și dă și dacă ea va continua, amenință până la urmă stabilitatea economică și politică a Uniunii Europene. Deci aș dori să vă întreb următoarele. Ați amintit diferite subiecte. Uniunea bancară, reglementarea sectorului uh, financiar, paradisurile fiscale, Um, care este părerea dumneavoastră? Credeți că inegalitatea care avansează tot mai mult reprezintă o problemă și da, credeți că Uniunea Europeană și președinția finlandeză pot face ceva pentru a lupta împotriva acestei inegalități? Ce cred, de, de ce credeți că ar fi nevoie pentru a inversa această tendință și pentru a pune capăt creșterii inegalităților? Mulțumesc! Kiitoksia. Kuten aloititte, laaja kysymys, mutta äärettömän, äärettömän tärkeä. On totta, että... Vă mulțumesc, după cum a spus și dumneavoastră, este o întrebare generală, dar foarte importantă în același timp. Este adevărat că inegalitățile, inegalitățile sociale au avansat într-o serie de țări, și, desigur, cea mai bună modalitate de a reechilibra situația este de a crea locuri de muncă astfel încât uh, uh, fiecare persoană să poată să-și uh, asigure propria bunăstare. Creșterea economică este una din posibilitățile de a rezolva această problemă a inegalităților care se adâncesc tot mai mult prioritățile președinției noastre sunt taxate, de exemplu, uh, pe schimbările climatice și trebuie să există o legătură cu aceste aspecte importante, uh, inegalitatea socială și schimbările climatice. Și cred că, într-adevăr, această dimensiune va fi mult mai importantă pe viitor. Din punctul meu de vedere, este foarte importantă, însă, în acest moment, din punctul de vedere al listei uh, Uh, priorităților uh, președinției finlandeze, schimbările climatice sunt importante. Cu to- mai importante cu toate acestea, aș dori să insist că um, politica de concurență în, uh, și competitivitatea Europei sunt importante pentru a uh, contribui la îmbunătățirea bunăstării generale în Uniunea Europeană. Doamna Enica Găr are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule președinte, pentru cele spuse vis-a-vis -vis de importanța competitivității și îmbunătățirii competitivității Uniunii Europene și, din acest punct de vedere, sunt de acord cu aprofundarea Uniunii Economice, eh, economice și Monetare, de definitivarea Uniunii Bancare și de dezvoltarea ulterioară a Uniunii Cap- eh, Piețelor de Capital. Am adresat eh, aceeași întrebare și domnei Lagarde, și anume, Uh, coexistența pașnică a statelor din zona euro și a celor uh, care sunt, uh, sunt ale Uniunii Europene, dar nu au moneda euro și din, în acest context un, importanța unui buget dedicat zonei euro. Facem parte mai sau mai puțin din același cadru de reglementare, facem parte din aceeași piață unică și considerăm că uh, un buget dedicat doar zonei euro uh, amenință, este riscant pentru cooperare armonioasă între zonele, între statele care au moneda euro și cele care nu au moneda euro. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră și cum intenționează președinția finlandeză să răspundă preocupărilor uh, statelor um, care nu au ada- adapt, adoptat încă um, moneda euro și care sunt intențiile noastre concrete privind uh, un buget dedicat exclusiv zonei euro. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această întrebare. Din nou, o întrebare foarte importantă și am discutat această chestiune anterior. În acest moment, situația este următoarea. Ne-am uh, uh consultat, am discutat cu, cu statele membre ale Uniunii Europene care nu au adoptat moneda euro și uh, trebuie să ajungem la concluziile, la concluzii din partea Consiliului, după care să ne gândim ce trebuie să facem și cum putem uh, ajuta la depășirea unor uh, posibile probleme care apar odată cu uh, aceste noi evoluții. Vă mulțumesc. Am, am încheiat și cu intervențiile spontane. Domnule ministru, doresc să mai adăugați ceva la concluzii? Nu? Uh, toate cele bune din partea noastră atunci vă puteți baza pe un spirit de cooperare sinceră uh, din partea noastră și uh, poate vom reveni asupra unora dintre aceste chestiuni cu dumneavoastră sau cu colegii dumneavoastră pe viitor. Și acum uh, facem o pauză de șase minute înainte de a trece la următoarea audiere. the milk in the bin. No, but it, it will be quick, I guess. Yeah. Today. So, dear colleagues, let me, let me start out point number seven. Dragi colegi, haideți să trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, a patra audiere. Schedule it's uh, the shortest. Uh, this is... Va fi cea mai scurtă este vorba de numirea vicepreședintelui Consiliului de Supraveghere din Banca Centrală Europeană. În data de 11 februarie, mandatul doamnei Lautenschläger, în calitate de vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere, s-a încheiat. Prin intermediul scrisorii din 9 aprilie, președintele BCE a informat președintele Comisiei Econ că Consiliul Guvernatorilor din BCE de pe domnul Yves Marș să fi, în această calitate, în acest, pe acest post, până în um, data de 14 decembrie 2020. Vă aduc aminte că trebuie să respectăm articolul 26.3 din regulamentul mecanismului unic de supraveghere, care spune că vicepreședintele Consiliului de Supraveghere trebuie să fie ales din membrii uh, uh, acestui uh, Consiliu și aș dori să îi spun bun uh, venit uh, guvernatorului Mărș, membru al um, Consiliului Director al uh, BCE. Vă dau cuvântul pentru o scurtă intervenție introductivă de maxim 5 minute, după care vom avea runde de întrebări și răspunsuri de maxim 5 minute. Bine ați venit și vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și foștilor colegi de la Banca Centrală Europeană Aș dori să vă informez cât de mulțumit sunt de faptul că pot să revin uh, în Parlamentul uh, European de această dată pentru a vă explica de ce uh, Consiliul Guvernatorilor din Banca Centrală Europeană a propus ca eu să fiu candidatul pentru postul de Um, uh, de vicepreședinte a Consiliului de Supraveghere. Într-adevăr, în momentul în care a fost creat mecanismul unic de supraveghere, am uh, coprezidat activitatea pregătitoare privind crearea, instituirea mecanismului de supraveghere, deci nu este un, nu este un subiect care să fie cu totul străin. Înainte, în calitatea de guvernator al Băcii Centrale Naționale. M-am ocupat și de activități de uh, supraveghere în contextul Băcii Centrale Naționale și anterior am fost am făcut parte din uh, autoritățile de supraveghere și în uh, Ministerul de Finanțe de asemenea am urmărit îndeaproape evoluțiile în domeniul supravegherii pe plan european în mare, cred că astăzi uh, există un mecanism unic de supraveghere bine stabilit și echipa inițială a acestui mecanism uh, s-a descurcat excelent. Eu uh, voi încerca să continui activitățile desfășurate până acum și acum aș dori să vă prezint pe scurt trei uh, aspecte foarte importante pentru mine din punctul de vedere al uh, misiunii mele viitoare, așa cum o percep eu. În primul rând, cred că trebuie să ne îndreptăm înspre o supraveghere orientată înspre uh, viitor. Supravegherea europeană a fost foarte importantă, a avut un rol important până acum în uh, abordarea moștenirii Uh, lăsate de criză din 2014. Până acum am văzut că creditele neperformante, uh, punctul cel mai spinos care a trebuit să fie rezolvat, uh, s-au redus cu aproape 50% și ați l-ați auzit și pe președintele Consiliului de Supraveghere în această dimineață, care a spus că, de asemenea, capitalul fondurile proprii ale băncilor s-au uh, îmbunătățit, însă nu este suficient să privim înapoi, trebuie să privim uh, și înspre viitor. Într-un context uh, de încetinire a creșterii uh, economice, băncile nu își pot uh, permite să acumuleze noi credite neperformante Uh, încercând în același timp să uh, își scoată din uh, bilanțurile contabile cele vechi. Drept urmare, supravegherea este foarte importantă pentru a impune standardele necesare, astfel încât um, modelele de afaceri în, schimb, în transformare să fie unele durabile. Al doilea aspect asupra căruia aș dori să uh, insist este importanța transparenței. Cred că l-ați auzit și pe președintele Consiliului de Supraveghere de dimineață, i-ați adresat câteva, uh, mai multe întrebări din acest punct de vedere. Transparența uh, supravegherii este foarte importantă și pentru mine, pentru că, din punctul meu de vedere, uh, supravegherea macroprudențială necesită un grad înalt de uh, control democ- uh, democratic, pentru că aceste măsuri deseori au un impact în acest moment asupra banilor contribuabililor na- naționali, chiar dacă toate, toate măsurile pe care le-am uh, luat au fost menite să reducă tocmai consecințele asupra contribuabililor. Drept urmare, uh, măsurile de supraveghere trebuie să fie previzibile, clare și să sporească uh, transparența, să fie să sprijină un grad mai mare de coerență, să uh, permită un grad mai mare de comparabilitate cu rezultatele uh, cerute de către autoritățile de supraveghere și acest lucru, la rândul său, garantează o egalitate de șanse și o egalitate și un tratament egal a tuturor instituțiilor care sunt supraveghete. În plus, uh, aceste cerințe legate de supraveghere sunt utile pentru a înțelege mai bine riscurile cu care se confruntă băncile și uh, să uh, fie anticipate mai bine măsurile de supraveghere, ceea ce, la rândul său, va încuraja și va îmbunătăți disciplina uh, pe piețe. Cu toate acestea, trebuie să fac anumite precizări. Pre- precizări. Trebuie să găsim echilibru potrivit. O publicare totală a acestor informații nu este posibilă pentru că informațiile confidențiale trebuie să rămână confidențiale dacă publicarea lor ar amenința stabilitatea financiară, dar sunt convins că prin intermediul acordului interinstituțional semnat cu Parlamentul European, avem uh, procedurile necesare care să permită un schimb maxim de informații. Și am ajuns astfel la ultimul uh, aspect uh, important pentru mine și acesta este strâns legat de caracterul legal al, acti- al activităților, a acțiunilor de supraveghere. Aici intervin, din punctul meu de vedere, două puncte importante. În primul rând, dacă există preocupări legate de tensiuni posibile între activitățile, între politicile monetare ale Băncii Centrale Europene și activitățile de, de supraveghere ale Băncii Centrale Europene, cred că definirea clară a mandatului este foarte utilă pentru a face față, atenua acest risc. În al doilea rând, Uh, trebuie să există o separare completă a acestor domenii diferite. Uh, pe de o parte, o separare org, org, din punct de vedere organiza, organizatoric, uh, din punct de vedere a structurii instituționale, cu reuniuni diferite, cu programe de lucru diferite, însă, în continuare, recunosc că ne confruntăm cu provocări juridice pentru că, într-o mare măsură, autorități, autoritățile de supraveghere europene trebuie să pună în aplicare legi naționale, care nu întotdeauna au transpus directivele europene într-un mod uh, armonizat, deci există în continuare un, un anumit grad de fragmentare în domeniul uh, legal, în domeniul legislației. Al doilea aspect important se referă la uh, respectarea limitelor mandat, mandatelor uh, care au fost conferite agențiilor și uh, instituțiilor europene. Orice acțiune cu caracter de supraveghere trebuie să fie limitată la Um, sectorul bancar, la, institu- la instituțiile bancare uh, individuale, să respecte cadrul legislativ european care este definit de viitor, de Consiliu și de Parlamentul European. Și există uh, și alte îngrădiri cu standardele tehnice de reglementare sau cu standardele tehnice de uh, Uh, implementare uh, și cu rolul conferit AB și vă stau la dispoziție acum pentru întrebări. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! Acum avem sloturi alocate grupurilor politice. Am să vă rog să ne limităm la 5 minute, chiar dacă, pentru că introducerea a fost oarecum mai lungă. Începem cu domnul Marcus Ferber. Mulțumesc foarte mult! și uh, bun, bine ați revenit uh, în Parlamentul European. Două întrebări. În decembrie 2018, FMI a vorbit despre noi riscuri la uh, um, modelul, la uh, așa numitul leveraged finance, și dumneavoastră ați uh, vorbit despre uh, evaluări greșite în cazul acestor uh, modele de finanțare cu efect de pârghie foarte puternic. Care credeți că sunt provocările din această perspectivă în ceea ce privește SSM și în ce măsură băncile SSM sunt supuse acestui risc și măsurile de precauție luate sunt suficiente? De asemenea, uh, având în vedere provocările din acest uh, man, uh, um, provocările din acest mandat vor fi uh, probabil aplicarea Basel 3, conform previziunilor EBA, cerințele de capital pentru băncile europene vor crește până la, se spune chiar 26%. Marile bănci se bazează pe modele interne și um, suferă de pe urma cerințelor, și pe, um, cerințelor pentru output. Considerați că competitivitatea băncilor europene, mai ales băncilor supuse SSM, este afectată și dacă da, care sunt concluziile pe care le trageți uh, pentru aplicarea pachetului de la Basel? Thank you very much for those questions. Uh, indeed, uh, leveraged finance. Mulțumesc. Într-adevăr, um, tranzacțiile riscante um, pentru creditări uh, sunt un lucru pe care îl luăm în serios uh, la mecanismul unic de supraveghere, la SSM. Um, considerăm că au mm, slăbiciuni de la emitere, dar și efecte secundare și uh, considerăm că asta poate fi atenuat, um, accentuat um, și de modelul uh, CLO. Suntem îngrijorați uh, de faptul că ratele de recuperare ar putea scădea și ratele de dobândă crescânde ar putea să devină un risc și mai ridicat care să ducă la um, îngrijorări în ceea ce privește uh, sustenabilitatea datoriei corporațiilor. Am văzut uh, că până de curând a, a avut loc o o creștere de împrumuturi de tip Covenant Light mai mult de 42% dintre acestea aveau uh, nivele de leverage care uh, depășau cu 6 ori, uh, de 6 ori nivelul acceptabil. În mai 2017, SSM a emis deja orientări pentru facilitarea identificării tranzacțiilor uh, riscante printr-o definiție comună, astfel încât managerii băncilor să aibă o imagine de ansamblu uh, și să aibă o uh, politică dedicată. Și am spus de asemenea că Uh, noile credite care ar uh, depăși de șase ori nivelul acceptat, acceptat trebuie să fie uh, excepționale și să fie aduse în fața Comisiei de Creditare aferente imediat. Aceste orientări ale BCE acum contribuie la rapoartele pentru 2019 I-am rugat să analizeze acest lucru și pe cei de la GST și, de asemenea, am început misiunea la fața locului din acest punct de vedere. Și printre primele rezultate vedem că ar putea să existe o implementare nesatisfăcătoare a orientărilor noastre. Rămâne de văzut cum vom reacționa, dacă va fi un răspuns uh, orizontal sau dacă funcția noastră de răspuns ar putea să se concentreze asupra unor acțiuni specifice în funcție de bancă. Dar vom continua să urmărim situația și am intrat în contact uh, în ceea ce privește stabilitatea financiară uh, și cu colegii de la uh, stabilitatea macrofinanciară pentru a avea o abordare comună, pentru că și funcția de reacție macroprudențială ar putea fi potrivită din acest punct de vedere. Mă scuzați. Și în ceea ce privește Basel, pe scurt, Cred că președintele Enria a răspuns deja la asta în această dimineață, spunând că împreună cu Comisia, considerăm că ar trebui să existe o implementare completă a acordului la care am fost uh, parte în perioada negocierilor. Și ne așteptăm ca implementarea în general să ducă la un rezultat pozitiv. Însă există deja deviații și considerăm că nu ar trebui să existe um, devieri suplimentare. În abordarea noastră de supraveghere avem o abordare proporțională care ține cont nu numai de mărimea băncilor, ci și de modelul lor de afaceri. Jonas Fernandez pentru SND. Voi vorbi în limba spaniolă. În ultimii ani, deja s-a vorbit foarte mult în legătură cu necesitatea de a îmbunătăți, într-un fel sau altul, implementarea. Microfonul vorbitorului s-a întrerupt. Sí, decía que... Spuneam așadar că în comisia noastră și în aproape toate forurile de supraveghere financiară s-a insistat mult în ultimii ani în legătură cu necesitatea de a îmbunătăți, printre altele, armonizarea reglementărilor de insolvență bancară pentru a uh, permite o mai bună rezoluție. Și această dezbatere în legătură cu dezbaterea armonizării și insolvenței a mers mână-mână cu dezbaterea în legătură cu un viitor, cu o viitoare asigurare comună a depozitelor. Aș dori să vă întreb în legătură cu un alt aspect care este puțin mai ignorat în dificultatea publică, în dezbaterea publică reglementările cu privire la intervențiile în unele cazuri ale acestor IPS-uri, ale unor sistemele de protecție instituționale pe care anumite case de economie le au în anumite state și care ar putea să folosească mijloacele alternative din directiva depunerilor. Însă această intervenție nu se știe până la ce uh, punct poate să fie sau nu considerată ajutor de stat. După cum știți, există procese în curs, însă capacitatea acestor IPS-uri pentru a putea interveni și riscul de a fi considerate ajutor de stat și incapacitatea uh, sistemelor naționale de asigurare al depunerilor generează o altă distorsiune în interiorul uh, Uniunii Bancare, similară cu uh, diverse cu distorsiunile pe care le-ar putea uh, genera reglementările legate de insolvență. Este vorba de îmbunătățirea muncii de consolidare la nivel bancar pentru a putea înainta uh, în anii următori when first word, maybe thank you for this uh, question. În primul rând, uh, mulțumesc pentru această um, întrebare foarte importantă pentru noi, pentru că întotdeauna am vorbit despre dificultățile cu care ne confruntăm, având în vedere um, diferitele proceduri de uh, solvență în diferitele state membre. De asemenea, um, anumite bănci nu intră în uh, ceea ce se uh, definește ca de interes uh, public la nivel european și atunci intră sub regulile naționale. Însă aici ar putea, în, în anumite țări, este posibil să existe ajutor public pentru astfel de situații și în altele nu. Um, și aici intervin și regulile de ajutor de stat. S-a vorbit despre nevoia de a avea o lichidare uh, conform legislației uh, naționale în cazul în care uh, nu se aplică regulile de rezoluție și este binevenit acest lucru. Intervențiile din partea IPS-urilor în cazul recent Tercas s-a abordat acest lucru. Curtea de Justiție a ajuns la o concluzie diferită de cea a Comisiei și anume că nu a fost vorba de o intervenție publică, că s-a acționat în interesul băncilor, în timp ce Comisia stabilise o serie de criterii și ajunsese la o, o viziune opusă. Comisia va face apel, ă, Comisia a făcut apel și tocmai de aceea pentru mine ar fi foarte dificil să iau o poziție, însă, bineînțeles, vom urmări foarte îndeaproape lucrurile pentru că avem ă, proceduri pe rol uh, Uh, în care certitudinea juridică este foarte importantă, inclusiv pentru competențele noastre. Aș spune că sunt, deci, uh, probleme cu intervențiile IPS-urilor, trebuie să um, diferențiem între acțiunea lor sau intervenția lor um, pe baza unor legi naționale, dacă există um, autorități naționale competente, dacă acționează pe baza um, unor uh, prevederi voluntare, dar cred că vom putea vedea mai bine lucrurile când vom avea decizia finală a Curții de Justiție. Mulțumesc, uh, Monica Samedo, pentru Renew. Mulțumesc! Vă voi adresa întrebarea mea în germană. Din păcate, nu merge în luxemburgheză. Domnule Merș, în discursul dumneavoastră în urmă cu două zile ați vorbit despre uh, acceptarea Libra, uh, moneda cibernetică. Uh, ați, uh, ați lansat un avertisment față de această monedă um, cibernetică lansată de uh, Facebook. Ați spus că uh, Um, ar fi o amenințare pentru zona euro pentru că ar, ar amenința um, exclusivitatea competenței BCE pentru moneda europeană. Ați vorbit uh, și de faptul că s-ar putea submina rolul uh, la nivel global al euro. După cum spuneam, eu vin din Marele Ducat, Luxemburg. În februarie 2019, în Luxemburg s-a emis o lege privind blockchain. În Luxemburg se promovează fintech-ul, blockchain, însă uh, ministrii de uh, finanțe uh, cei cinci ministri de finanțe germanofoni s-au reunit în urmă cu câteva săptămâni și au uh, văzut uh, în acest domeniu provocări, dar și oportunități. Libra deocamdată nu respectă toate cerințele pentru autorizarea în Uniunea Europeană, însă dacă Uniunea Europeană uh, exclude Libra din, um, din sistemele de plată, însă China, de exemplu, sau alte țări și regiuni acceptă, pe termen lung asta ar putea constitui un dezavantaj uh, competitiv pentru Uniunea Europeană. Cât de mare ar fi consecințele pentru zona euro și care ar fi reacția BCE în acest caz? Dumneavoastră, în ceea ce privește mm, monedele uh, cibernetice, ați fi mai degrabă pentru, Europa, pentru o soluție europeană sau pentru o soluție la nivel internațional, de exemplu la nivelul OCDE? Mulțumesc pentru această întrebare. Ehm, eu, în discursul meu, am vorbit în principiu despre bani și încredere. Am spus că ehm, banii pot exista numai dacă există încrederea publicului care îi folosește. Tocmai de aceea, de-a lungul istoriei, o monedă a fost susținută de o instituție um, cu un angajament pentru binele public. Iar uh, criptomonedele, monedele digitale, au ca scop maximizarea profiturilor unor emitenți privați și nu vor putea, drept urmare, niciodată să obțină același nivel de încredere. Acesta fiind spuse, asta se referă la libra ca o uh, monedă care ar uh, înlocui monedele mm, sau valutele publice. Mai există și alte dimensiuni, uh, cum ar fi cea a, a creșterilor de eficiență. Și noi am spus că salutăm astfel de creșteri ale eficienței, chiar dacă vin din partea unor companii din afara Uniunii Europene, toate. Am spus de asemenea că ar putea exista ca alternativă soluții europene comparabile ca eficiență, ca viteză, dar care să fie emise de bănci centrale supuse obligației interesului public. Bineînțeles, într-o economie de piață funcțională, inovația, tehnologiile inovatoare există și intervin pentru a uh, reuni toți actorii uh, din această economie de piață. Cred că aici trebuie să facem diferența între Libra ca o monedă stabilă și uh, criptomonede. Singurul lucru pe care s-ar putea să-l aibă în comun este că de cele mai multe ori se bazează pe o platformă tehnologică care se bazează pe tehnologia blockchain. Însă, altfel, cred că există uh, diferențe foarte mari între o monedă stabilă și o uh, criptomonedă. Rămân la ceea ce am spus. Salutăm inovația, chiar și în băncile centrale, facem experimente cu inovațiile. De asemenea, um, încurajăm soluții europene în uh, spațiul de plăți european deocamdată ne bazăm numai pe, sau în mare parte, pe tehnologii non-europene. Și nu în ultimul rând, considerăm în continuare că băncile centrale sunt în cea mai bună poziție pentru a emite monede, pentru că se bucură de încrederea publicului larg. Mulțumesc, am să vă rog să uh, nu uităm de constrângerile de timp, pentru că altfel vom avea mult prea mari întârzieri. Domnul Urtasun, în numele verzilor. Domnule Merș, Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi astăzi la Comisia Econ. Într-un discurs la Frankfurt în noiembrie 2008, ați spus că BCE nu are o suficientă deschidere și nu reușește să contribuie la lupta împotriva schimbărilor climatice. Ați spus că atât programul de achiziție de, activ, de active al BCE, cât și supravegherea nu ar ar trebui să țină, ar trebui să țină cont de acordurile la uh, Paris. Asta nu se... Um, ați susținut și um, activele uh, bazate pe carbon și asta se contrazice puțin cu ceea ce a spus doamna Lagarda azi dimineață referitor la acesta. În calitate de uh, vice uh, președinte al Consiliului de Supraveghere, considerați că BCE trebuie să joace un rol și dacă da, care ar fi angajamentele pe care vi le-ați asuma? Thank you for allowing me to clarify Vă mulțumesc că uh, pentru că îmi permite să fac unele clarificări. Cred că niciodată nu am fost un susținător al utilizării activelor um, pe bază de carbon. Am fost un uh, susținător al mandatului restrâns, respectiv ca banca centrală să facă ce este în mandatul său, să se concentreze pe stabilitatea prețurilor. Um, și dacă face asta, ea, ea este cea mai eficientă. Când vine vorba de climat și de climă, ce doream să spun este că nu avem un rol de lider în definirea unei taxonomii. Și asta ar fi uh, prerogativa legiuitorului. Însă, în momentul în care s-ar fi stabilit o astfel de taxonomie, ar ține de noi, ca cetățeni europeni, să implementăm obiectivele Uniunii Europene. De altfel, în continuare așteptăm să putem să ne concentrăm mai mult asupra implementării. Însă nu putem să uh, lucrăm la definiție pentru că nu ține de competențele noastre. Uh, Asta am vrut să spun încă de pe atunci. Aș spune că și noi ne-am dori orientări mai clare din partea autorităților competente în ceea ce privește distinția între activele verzi și activele durabile. Uneori e dificil să evaluăm dacă investițiile în energia nucleară Uh, sunt verzi mm, sau sunt și durabile și aici nu ține nici de BCE, sub niciuna dintre funcțiile sale, să uh, înlocuiască competențele legiuitorului. Thank you for uh, Andy uh, Gunnar Beck. Sehr geehrter Herr Präsident. Gunnar Beck. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Merș. După cum știți, doamna Lagarde, probabil la dumneavoastră șefă, a fost invitată în această dimineață la noi. Doamna Lagarde, până acum, este singurul om uh, politic uh, internațional care spune că uh, BCE ar fi încălcat tratatele pentru a salva euro. Pentru viitor, Doamna Lagarde nu a putut să excludă uh, posibilitatea unor transgresiuni în interesul public uh, în viitor. Dacă ar fi ziua dumneavoastră sau ar fi Crăciunul deja, cum ar arăta lista dumneavoastră pentru uh, alte încălcări și uh, devieri uh, de la reguli pentru următorii cinci ani? Thank you for the question. I have heard uh, the hearing and um... Mulțumesc foarte mult. Am urmărit audierea și trebuie să vă spun că noi suntem uh, sub obligația respectării statului de drept, sub controlul instituțiilor europene instituții europene care interpretează dreptul european, care este Curtea de uh, Justiție Europeană. Ca atare, unele dintre deciziile noastre au fost supuse prin curțile constituționale naționale, uh, curții uh, de justiție a Uniunii Europene și Curtea de Justiție a dat hotărâri repetate în două cazuri um, deja. În ambele cazuri, concluzia instanței a fost similară, și anume că nu au existat transgresiuni, că nu au fost depășite limitele mandatului nostru, ci, din potrivă, că am respectat limitele mandatului nostru. Curtea a recunoscut că am impus uh, limite uh, cât de departe am merge ceea ce a permis curții să um, judece dacă acționăm, în, acționăm sau am acționat într-un mod proporțional. Uh, S-a ajuns la concluzia de asemenea că am făcut și analize cost-beneficiu suficient de bune pentru a ne asigura că uh, efectele pozitive nu ar fi uh, contrabalansate de efecte negative. Din acest punct de vedere, um, Curtea de Justiție ne-a dat dreptate, deci nu aș putea să vă vorbesc despre o situație în care să ne fi depășit mandatul. Nu ține de competențele noastre să facem așa ceva. Mulțumesc. Domnul Epping, numele ECR. Mulțumesc. Voi adresa întrebarea în neerlandeză. Domnule Merș, um, aveți foarte multe experiențe. V-ați început rolul în 2012. Aș vrea să vă întreb cum vedeți uh, criza euro. Ați prevăzut că criza ar urma să fie atât de profundă în zona euro? Ce ați fi făcut altfel sau ce v-ați fi dorit să se întâmple? Acum avem de-a face cu evoluții în uh, zona euro, dar uh, euro este, zona euro este pregătită acum pentru eventuale noi um, crize. Cum vedeți uh, lucrurile uitându-vă înapoi? Care ar fi învățămintele pe care le-ați trage? Și apoi aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre eliminarea banilor lichizi. You let me Uh, am să încep cu a doua întrebare întâi, pentru că din totdeauna la BCE am spus că este o decizie uh, care aparține celor care folosesc instrumentele noastre. Atâta timp cât există cerere pentru pasivele noastre, vrem să continuăm să dăm curs acestei cereri. și asta continuând să emitem instrumente viabile, fiabile pe hârtie. Dacă va fi cerere pentru alte tipuri de suport ă, tehnologic ă, pentru titlurile noastre, am fi dispuși să satisfacem cererea pentru astfel de instrumente diversificate. Și, într-o oarecare măsură, din totdeauna am încercat să fim la cel mai înalt nivel de eficiență când era vorba de a satisface cererea cetățenilor pentru bani de la Banca Centrală. La prima dumneavoastră întrebare, cred că, într-adevăr, privind înapoi, știind acum ce știm, uh, nivelul politic uh, din uh, zona euro a arătat o voință politică mai puternică de a, men- de a menține unită zona euro decât uh, s-ar fi așteptat mulți participanți la piață din exterior. M-ați întrebat care ar fi regretul. Regretul ar fi că nu am făcut mai mult și mai repede. Și într-o oarecare măsură Uh, răspunsul nostru a fost să, să, comple- să finalizăm Uniunea Bancară, însă, iată, mai avem elemente care nu au fost duse la bun sfârșit. Și ce mi-aș dori ar fi să existe un nivel mai ridicat de voință și consens politic pentru a uh, consolida arhitectura Uniunii Economice și monetare și nu numai a Uniunii Bancare. Cred că discuțiile evoluează bine, cred că ar trebui să fim uh, gata să trecem la următoarele etape, însă trebuie să uh, depășim distinția uh, fundamentală între reducerea riscurilor și partajarea riscurilor. În domeniul supravegherii bancare, când vine vorba de reducerea riscurilor, după cum am spus și la început, și după cum a spus-o și domnul președinte Enria în această dimineață, s-au făcut enorme progrese în reducerea riscului. Și, de asemenea, am uh, stabilit cadrul pentru controlarea um, riscurilor viitoare și din acest punct de vedere cred că am putea să ajungem la rezultate mai degrabă operaționale ale discuției privind finalizarea Uniunii Bancare, mai ales sistemul de asigurare a depozitelor. Am putea face um, progrese și în ceea ce privește tratamentul de reglementare pentru expunerea suverană. Avem și o discuție constructivă privind uh, nevoia și dimensiunea activelor sigure. Când vine vorba de acestea, aș vrea să spun că faptul că BCE emite titluri uh, este în sine o, o emitere de active sigure și cred că sunt deci mai multe uh, discuții care trebuie continuate în paralel care să ne, ar trebui să ne permită ca arhitectura noastră să fie mai uh, stabilă și să ne protejeze mai bine în caz de viitoare criză. Mulțumesc! Nu văd pe nimeni uh, de la GUE. Dorește cineva să intervină? Dacă nu, pentru următorul uh, slot, două persoane, Danuta Hübner de la PP. Mulțumesc! Problema este că tocmai ați răspuns la întrebarea mea. Aș fi vrut să vă întreb privind, să vă pun întrebarea privind schimbarea tratamentului de reglementare uh, a datoriei suverane și EDIS. Sunteți de acord cu mine că poate exista un impact pozitiv în crearea unor active uh, sigure la nivel european pe calea către ducerea la bun sfârșit, acestui uh, EDIS, pentru că ceea ce blochează EDIS tocmai acest lucru este. Ați vorbit despre cum putem să um, atenuăm această legătură între bănci și datoria uh, suverană. Cum, care sunt șansele să se întâmple acest lucru în uh, situația actuală politică în Europa? Deci dacă puteți să ne spuneți ceva în plus uh, față de asta. Și a doua întrebare ar fi să sperăm că nu vom avea recesiune în Europa în următorii ani, dar vedem că are loc o încetinire și situația economică poate deveni mai dificilă și pentru prima dată vom avea și SSM, cât și mecanismul de rezoluție, care vor fi funcționale într-o perioadă de recesiune. Cum evolua, evaluați uh, reziliența instituțiilor pe care le-am creat după criză? Uh, suntem pregătiți să facem față unei situații mai grele decât până acum? I think I would certainly... Cred că cu siguranță nu aș pune sub semnul întrebării uh, energia și eforturile care au fost uh, depuse în acest sens de mulți parteneri. Însă există elementul încrederii. Și aceasta pentru unii se constituie doar în timp. De aceea, aceste discuții nu au fost niciodată abandonate, ci doar prelungite. Din păcate, nu pot să fie prelungite pentru totdeauna până în așteptarea următoarei crize. În această dimineață, candidatul pentru, candidata pentru președinția BCE a declarat că a văzut uh, Europa comportându-se cel mai bine în timpurile cele mai grele, pe timp de criză. Și sperăm că uh, se vor putea găsi și modalități alternative de a progresa, nu doar pe timp de criză. Cred însă cu tărie că um, sistemul instituțional care a fost uh, sugerat este uh, crește nivelul de uh, rezistență al Uniunii Europene și al zonei euro prin diverse dimensiuni. Asta însă nu înseamnă că suntem satisfăcuți și că uh, putem să acordăm vreo garanție că atunci când va lovi o criză vom fi pregătiți, însă acum cel puțin avem instituțiile pregătite. În timpul ultimei crize am construit casa, dar nu aveam pompieri. Acum avem pompierii și dumneavoastră mă întrebați dacă pompierii pot să fie eficienți. Este cam dificil să vă garantez, însă eu cred că pur și simplu prin faptul că avem experiența ultimei crize și prin ceea ce am mai trecut, o parte din întrebarea dumneavoastră este ce mai lipsește uh, elementele care nu sunt uh, finalizate sunt lichiditatea și rezoluția și de asemenea cineva răspunde de acestea. Nu este surprinzător că Eh, deseori ne uităm la alte jurisdicții care în acest eh, sens au FBIC în vedere, însă să nu uităm că FDIC are o garanție de plină ca și Banca Angliei pentru uh, lichiditățile de rezoluție. Are, este garantată 100% de la trezorerie. Uh, Uniunea Europeană nu are trezorerie, și buget propriu, deci trebuie să găsim o altă modalitate. Noi, BC, considerăm că nu este posibil să dăm uh, băncilor în rezoluție acces mai ușor, uh, în timp ce băncile normale continuă să susțină economie Ar fi un mediu concurențial inechitabil și nu ar contribui, nu ar fi în conformitate cu statutele noastre care cer garanții corespunzătoare. Garanțiile care ar trebui să fie acordate trebuie să acopere atât capitalul cât și dobânda, pentru că acesta este cadrul nostru de plin de lichiditate. Cred că trebuie să mă opresc aici pentru a nu intra în prea multe detalii. Vă mulțumesc. Mai am pe cineva de la S și D, însă nu îl văd pe vorbitor. Poate vrea să înlocuiască cineva? în urmă cu mai mult de un an, a avut loc rezol- rezoluția în cazul băn- băncii Banco Popular. Atunci se cunosc analizele anterioare și de atunci s-au obținut și mai multe informații publice în legătură cu analizele prealabile ale acestei entități. Și după cum a apărut în presă, în caz de testul de, la testul de stres al acestei bănci s-au subestimat uh, capacitățile de retenție a lichidității de aproape 2 miliarde de euro. În mod normal, crizele de lichiditate duc la crize de sol- solvabilitate, după cum a fost și cazul. Însă, după părerea mea, în mod normal, atunci când apare o criză de lichiditate, aceasta este precedată de o criză de solvabilitate într-un fel sau altul, eh, mascată. Cu toate că, în teorie, crizele, crizele de lichiditate și crizele de solvabilitate vin invers, uh, insolvabilitatea duce la crize de lichiditate, ce am văzut astăzi în analizele anterioare într-un caz de stres, această entitate financiară ar fi avut în teorie în jur de 2 miliarde, ar, ar fi trebuit să aibă peste 2 miliarde de euro în plus, eu cred că s-au comis erori în ceea ce privește supravegherea. Și faptul că rezoluția a putut avea loc în doar câteva ore, cred că arată că au existat probleme de supraveghere care au permis menținerea acestei entități eh, atât de mult timp cu aceste probleme care au fost mascate. Așadar, cred că trebuie să revizuim cum funcționează testele de rezistență, uh, colaborarea cu EBA și cum elaborăm aceste teste de rezistență de stres ale entităților bancare. Pentru că, după cum s-a văzut în cazul Banco Popular, aceasta ar fi, a putut să fie uh, redres, rezolvată foarte repede. Acest lucru arată că exista acolo o problemă deja cunoscută și mascată de dinainte. Vă mulțumesc. Este dificil pentru mine să intru în detaliu în legătură cu acest caz, pentru că la ora respectivă eram doar pe partea de politică monetară, însă ceea ce se cunoaște în public este că statutul de faliment era bazat pe lichiditate, nu era bazat pe insolvență, pentru că în momentul respectiv banca îndeplinea toate cerințele necesare cu privire la capital. Din acest punct de vedere, ă, corespundea definiției de cerințe de capital Uh, stabilite de um, uh, agențiile de supraveghere și de EBA. Acesta nu a fost singurul element pe care s-a bazat evaluarea situației. A existat și respectarea capitalului disponibil conform informațiilor care au fost furnizate supraveghetorului și din acest punct de vedere, banca corespundea cerințelor care au fost stabilite în legislația europeană. Testul de rezistență în sine a fost uh, de, deci, de, derulat de către EBA, SSM și BCE a acordat doar uh, scenariul macroeconomic, scenariul advers. Deci, din acest punct de vedere, nu a fost vorba de un element uh, care să permită detectarea insolvenței. Cu toate că este adevărat că în, vremea respectivă banca vizată nu era printre performerii de vârf. Era agregată în uh, partea de jos a uh, clasamentului, dar împreună și cu alte bănci. din câte știu eu, și acestea sunt și informațiile publice, nu existau date care să indice o insolvență în momentul în care am detectat criza de lichiditate a băncii și care ne-a făcut să o declarăm falimentară sau aproape falimentară. Însă îmi cer scuze, vorbesc doar uh, cu elementele pe care le-am avut la cuno- și le-am la cunoștință. Suntem exact la timp uh, pentru a încheia, deci uh, vă mulțumesc uh, pentru că ați venit alături de noi, domnule Merș, și că ați răspuns la întrebările noastre. Vă mulțumesc pentru disciplina de timp. Întrerupem reuniunea 60 de secunde până va intra domnul raportor Mureșan și vom, vom continua cu următorul punct.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 Okay, colleagues, so whoever want to participate in this point should be here now. Uh... Bun, stimați colegi, am ajuns la punctul numărul 8, bugetul general al Uniunii uh, Europene pentru anul financiar 2020, toate secțiunile, raportor pentru aviz este Siegfried Mureșan și avem acum discuția amendamentelor. Nu știu cât uh, trebuie să vă spun, însă, pe de o parte avem avizul Econ și, pe de altă parte, amendamentele bugetare. Termenul pentru amendamente a fost 25 iulie. S-a pus accentul pe importanța resurselor suficiente pentru uh, politici macroeconomice pentru autoritățile europene. Schimbul de opinii este organizat uh, în următorul fel. Raportorul are 3 minute pentru a-și prezenta propunerile și raportorii din umbră uh, au și ei uh, minute la dispoziție. Vă să vă explic pe scurt uh, uh, despre ce este vorba în acest buget 2020. Comisia Europeană uh, urgentează pro- proiectul de buget uh, și Consiliul emite uh, poziția. De obicei, Consiliul uh, propune reduceri și după aceea Parlamentul European își uh, face, își uh, mm, publică poziția și noi de obicei cerem creșteri. Noi vedem că Uh, instituțiile europene decid care sunt competențele Uniunii, cer Uniunii să facă din ce în ce mai mult și astfel, cum, pentru aceste respons, răspunderi, Uniunea are nevoie de un buget uh, corespunzător și de aceea Parlamentul are tendința de a crește acest buget. După aceea, dacă aceste poziții sunt diferite, are loc o conciliere pentru a decide poziția finală, bugetul final. Acum, Consiliul și-a decis poziția și Parlamentul trebuie să-și decide și el poziția. Comisia care ia decizia este Comisia Bugete. Înainte ca aceasta să uh, ia o decizie în septembrie-octombrie, celelalte comisii trebuie să își emită avizele Uh, pe care Comisia de Bugete le va lua în considerare și că a fost raportor general pe acest buget. Uh, când am fost buget, raportor în 2018, am examinat aceste amendamente uh, cu grijă. Am prezentat în iulie proiectul de aviz al Comisiei Econ pentru buget. După aceea, dumneavoastră ați avut posibilitatea de a Uh, depune amendamente și vom, vom vota în această seară. Am prezentat raportul în iulie, nu voi mai vorbi despre acesta, voi, îmi voi exprima în legătură cu amendamentele care au fost depuse de către distinși colegi. 38 de um, uh, amendamente au fost depuse și uh, încep cu amendamentele bugetare, pentru că acestea sunt cele mai importante. Domnul de aplicare al acest, al acestui aviz sunt uh, ESAS, agențiile care cad sub răspunderea uh, bugetului comunitar. Consiliul a propus reduceri la aceste linie bugetare. Eu aș dori ca noi, ca Parlament, să respingem uh, um, reducerile făcute de către Consiliu. Am fost în legătură strânsă cu Comisia Europeană și uh, am fost în grupul interinstituțional de lucru pentru agenții și propunerile pe care le face Comisia în uh, proiectul de buget sunt rezonabile, nu sunt uh, nici prea mult, nici prea puțin. De aceea consider că ar trebui să respingem reducerile propuse de Consiliu, însă la acei colegi care au cerut uh, creștere în bugetul acestor agenții, am discutat cu agențiile, cu serviciile comisiei care au făcut evaluări, dar și uh, în grupul interinstituțional uh, pentru agenții s-a concluzionat că creșterile nu sunt justificate în acest moment pentru că nu sunt noi răsp- răspunderi. Uneori colegii au cre- cerut creșterea bugetului Uh, pentru agenții, însă nu pentru mai mult personal la aceste agenții. Deci nu se știe pentru ce se vor folosi aceste fonduri. De aceea, propunerea mea este să solicităm ca pentru agenții să solicităm sumele propuse de comisie în proiectul de buget. Nu atât de puțin ca și Consiliul, dar nici atât de mult pe cât ar fi dorit și ar fi dorit anumiți colegi. Unii colegi vor mai mult și spun că am, și-ar dori mai mult și depun amendamente în acest sens, însă deseori aceste necesități sunt doar dorințe ale agențiilor care nu neapărat se bazează pe necesități reale. Deci spun doar că ar fi bine să uh, aibă mai mult uh, um, mai mulți bani la dispoziție. După aceea, în al doilea rând, colegii au depus câteva amendamente pentru a pune sume și uh, în rezervă sunt de acord cu aceste abordări și de aceea sunt de acord cu cele propuse de colegul Sven Giegel de a pune în rezervă sumele uh, care sunt în uh, domeniul uh, raportării financiare. Forstul nostru coleg Stolojan a depus, a făcut, întocmit un raport în care cerea autorităților să uh, implementeze cerințele în legătură cu auditul financiar și raportarea financiară, atâta timp cât nu uh, se îndeplinesc uh, aceste deziderate, banii vor fi plasați în rezervă. De asemenea, uh, s-a decis punerea în rezervă a bugetului Eurostat. preciem munca Eurostat, însă de fiecare dată când încerc să caut informații sau date pe site-ul internet al Eurostat, este extrem de complicat. Trebuie ca munca lor să fie mult mai orientată spre utilizatori de aceea, bugetul pe an este 74 de milioane de euro. S-a propus punerea de 4 milioane de euro în rezervă, eu susțin 2 milioane, însă semnalul politic este foarte clar că punem o parte din buget în rezervă și le spunem foarte clar de ce trebuie să acționeze mai bine, trebuie ca rezultatele lor să fie mai bune, pentru, mai orientate către utilizator. Deci, se mai propune și 90 de milioane de euro pentru FC, ca aceștia să fie puși în rezervă. Aici eh, propun să uh, votăm împotrivă și vă spun de ce. FC este un proiect care funcționează, duce la mai multe investiții, la mai multe locuri de muncă în Europa. Nu cred că trebuie să-l uh, periclităm și să transmitem uh, semnale negative piețelor și celor care creează locuri de muncă. Poate ar trebui să uh, îmbunătățim adiționalitatea. Ca membru din România, alegătorii mă întreabă de ce atât de multe investiții merg spre alte state mai dezvoltate și atât de puține vin spre noi pentru că nu avem infrastructura necesară. Însă cu EFSI nu este perfect, trebuie să fie îmbunătățit în ceea ce privește asistența tehnică și susținerea pentru noile state membre, însă toate aceste lucruri sunt în curs și vă sugerez să nu punem sub semnul întrebării EFSI acum Și în al treilea rând, stimați colegi, în legătură cu proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Sunt aceste proiecte pilot pe care le-am uh, propus și le-am transmis comisiei. Comisia le-a marcat cu nota A dacă sunt perfecte, B dacă pot să fie implementate parțial sau dacă au nevoie de modificări mici, uh, C și D dacă sunt uh, acoperite uh, Uh, de alte uh, proiecte. Am propus uh, proiectele care au primit nota A și B. Printre acestea există unul de a se crea noi structuri în domeniul luptei împotriva spălării de bani, care a primit nota B din partea Comisiei, însă avem deja un program dedicat, Fiscalis, de aceea cred că un proiect pilot suplimentar nu se justifică aici și ar trebui să, ar fi mai logic să punem accentul pe alte proiecte pilot, în special că proiectul pilot uh, uh, că în acest domeniu uh, Parlamentul deja a solicitat un studiu în acest sens, deci este vorba de amendamentele bugetare care sunt foarte importante în munca noastră și le mulțumesc colegilor pentru munca lor. Am uh, făcut uh, compromisuri cu uh, pentru a lupta împotriva spălării de bani, uh, evaziune fiscale, pe necesitatea de a le finanța corespunzător. Deci am reușit să uh, cădem de acord uh, în mod larg pe aceste compromisuri. Mulțumesc colegilor pentru munca pe aceste compromisuri și pentru colaborare. Vă mulțumesc foarte mult, accept, aștept discuția și intervențiile colegilor. Vă mulțumesc pentru prezentarea de 3 minute, care a durat aproape 11 minute și sper că ceilalți nu vor uh, urma acest exemplu, pentru că atunci nu ne va mai rămâne uh, timp pentru vot. Ionas, două minute, te rog. Vă mulțumesc, vor, voi fi foarte concis. Aș dori să mulțumesc raportorului care a trebuit să respecte un calendar foarte strâns, a reușit să propună compromisuri pe care grupul meu politic le va accepta în condițiile în care uh, comentariile noastre se reflectă în forma finală a, a acestui raport. Multe din amendamentele depuse de noi apără obiectivele sociale și de mediu. Semestrul european ar trebui să fie un instrument care să permită implementarea ODD-urilor. În ceea ce privește amendamentele bugetare, uh, Salutăm și sprijinim uh, amendamentele depuse de, de raportor care cer uh, revenirea la propunerea inițială a Comisiei Europene pentru diferitele directorate generale. Trebuie să ne asigurăm că Comisia Europeană dispune de resurse necesare pentru a se achita de mandatul care îi revine. Împreună cu alte grupuri politice propunem o nouă acțiune pregătitoare care va urma, va urma inițiativelor, anterioare făcute de Comisia Europeană în acest punct de vedere. Avem nevoie de o platformă unde să se dezbată, să se monitorizeze tendințele în domeniul taxal. Cam atât și mulțumesc din nou colegilor și raportorului Mureșan pentru colaborarea pe care am avut-o în ultimele săptămâni. Mulțumesc! Lui Garicano este raportor din partea grupului Renew. Mulțumesc, mulțumesc și eu raportorului pentru activitatea dumnealui, care acoperă principalele aspecte relevante pentru comisia noastră. Îi mulțumesc și pentru că a ținut cont de contribuțiile grupului nostru uh, politic, care se regăsesc în amendamentele de compromis. Considerăm că bugetul pe anul 2020 ar trebui să includă prioritățile prezentate în semestrul european, trebuie să garanteze resursele necesare pentru supravegherea Uniunii uh, Monetare. Trebuie să combatem criminalitatea, criminalitatea financiară, să facem față provocărilor reprezentate de schimbările climatice. Aș dori să mă refer și la provocarea reprezentată de autoritățile europene de supraveghere. Este o prioritate pentru noi ca acestea să dispună de resursele financiare necesare. Sunt foarte importante pentru că ele se asigură că normele, regulile sunt aplicate în mod uh, coerent peste tot în Uniunea Europeană și au un rol foarte important în ceea ce privește combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Este foarte important să luptăm împotriva fraudei fiscale și uh, Um, suntem de acord cu crearea acestui observator uh, european privind uh, chestiunile fiscale, așa cum o fac și alți colegi. Mulțumesc, Sven Gigold este raportorul din umbră pentru verzi. Mulțumesc, aș dori și eu să mulțumesc uh, din inimă raportorului pentru buna cooperare pe care am avut-o și pentru spiritul european de care a dat dovadă în redactarea acestui raport. În partea descriptivă a acestui raport, părerile noastre se regăsesc în mare parte și putem susține amendamentele compromis în forma lor actuală. Aș dori doar să precizez că atunci când vine vorba de agenții, sunt de acord că instituțiile europene întotdeauna își doresc mai multe resurse. Aici însă există o diferență majoră. Am finalizat uh, raportul împreună cu Otmar Caras în ceea ce privește reformarea Autorității Europene de Supraveghere. Și în această muncă com- uh, comună uh, desfășurată în același spirit uh, de cooperare, am trasat sarcini suplimentare acestor agenții europene și sunt de acord cu ceilalți colegi și anume că o cerere de, mărire a, parlament, a bugetului este justificată pentru că uh, Uh, nu atitudine serioasă ca Parlamentul European să ceară, să obțină modificări ale uh, statutului acestor agenții, să, pre- să traseze sarcini suplimentare și să nu pre- uh, prevadă finanțarea necesară mm, pentru aceste măsuri. Um, știu că foarte mulți angajați acestor agenții lucrează din greu, au un volum de muncă mult mai mare decât omologilor din uh, agenții naționale care au competențe similare. Nu aș dori să intru în detaliu, însă aș dori să fac o singură precizare. Studiul privind uh, asumarea comun, uh, comună și uh, există un studiu din grupul de lucru privind uh, concurența pe care îl uh, salutăm și care se concentrează și pe o altă dimensiune pe care noi am făcut-o prin propunerea noastră și drept urmare aș dori să-i rog pe colegi să voteze pentru, pentru că oricum aceste două activități sunt cu totul și, și cu totul complementare și merită ca, evaluarea Uh, B pe care au primit-o din, din partea Comisiei Europene. Mulțumesc, Sven Giegold. Uh, nu știu dacă este cineva prezent de la uh, Identitate și Democrație în calitate de raportor. Din partea ECR, domnul Epping ar trebui să intervină, dar dumnealui nu este prezent și nimeni nu va lua cuvântul în locul său. Domnul Gusmao, atunci, din partea Guvern, vă rog. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte succint. Permiteți-mi să îl felicit pe uh, raportor pentru că a inclus uh, multe aspecte importante pentru noi în textul raportului. Poziția noastră este următoarea. Cel puțin Două dintre amendamentele de uh, compromis uh, susțin poziții puțin uh, contradictorii, pentru că raportorul a acceptat amendamente care aveau, care urmăreau obiective uh, diferite. Poziția noastră va depinde de um, cifrele care vor fi votate. Mulțumesc. Uh, Siegfried, uh, vei avea ultimul uh, cuvânt, foarte pe scurt. Da, vă mulțumesc că aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru cuvintele um, călduroase și amabile. adresez lui Sven Gigol în ceea ce privește cifrele Uh, de finanțare a Autorității Europene de, de Supraveghere. În procesul de revizuire a activității acestor agenții se spune că absorpția bugetară la început este mai redusă. În al doilea rând, bugetul total al Autorității Europene de, de Supraveghere, veniturile uh, trasate sunt mai mari uh, decât anul trecut. Deci aceste agenții în total deci contribuția de la bugetul european este în mare la același nivel, însă datorită faptului că veniturile desemnate au cerut, bugetul va crește față de bugetul anterior, ceea ce va fi suficient pentru a acoperi uh, puținele responsabilități suplimentare la care se referea Sven Gigol, care au fost trasate acestor agenții. Cam atât din partea mea și aștept cu nerăbdare votul. Uh, îți mulțumesc, Siegfried. Vom testa produsul uh, peste o jumătate de oră cu ocazia votului. Am încheiat această sesiune și urmează acum reuniunea coordonatorilor cu ușile închise. Marcus, doresc să te întreb dacă... Deci există două opțiuni. Toată lumea pleacă și coordonatorii uh, rămân sau coordonatorii se reunesc în altă sală. Și vom, uh, vom uh, alege prima opțiune și acum începe reuniunea coordonatorilor.